Powoli, powoli dochodzi kwadrans akademicki. Cred că ar trebui să începem. Începem din nou cu o întârziere de un sfert de oră. Îi mulțumim doamnei doctor Plas pentru faptul că a fost de acord să amânăm prezentarea domniei sale pentru întâlnirea de după amiază. Este un subiect deosebit de interesant și îi dau cuvântul acum pentru a putea să-și prezinte uh, acest subiect. Aveți 10 minute la dispoziție. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, este pentru mine o plăcere să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră și aș vrea să vă prezint câteva lucruri despre structurile întreprinderilor agricole din Germania. Eu uh, uh Mă ocup și de agricultură în Germania și predau și la Universitatea din Göttingen. Dumneavoastră, cu siguranță, cu toții aveți cunoștințe despre structurile agrare. Am vorbit uh, despre unele din ele și astăzi înainte de masă. Mă bazez deja pe cele spuse. În martie anul trecut mi s-a scris că toate întreprinderile agricole mici sunt și ferme familiale, dar în Uniunea Europeană nu toate fermele familiale sunt întreprinderi mici și acest lucru a fost invocat astăzi. Există o serie întreagă de uh, alianțe, să spunem așa, în mediul rural, că este vorba de cooperative, că este vorba de uh, asociații familiale uh, între uh, mai multe familii pentru ca fermele să fie mai mari, să se cheltuiască altfel banii. În toate situațiile, însă, indiferent de forma în care aceste ferme lucrează, că există vreo bază contractuală sau că este vorba despre asistență între vecini, cum se cheamă în Germania, modul în care agricultorii, fermieri uh, se ajută între ei, își împrumută mașinile agricole de la unii la alții, participă la recoltă împreună. Există tot felul de forme de colaborare și uh, pentru că funcționează această formă de colaborare, ea nu este reflectată de fapt și în statisticile noastre de la Bruxelles pentru că nu uh, există informații despre acest tip de colaborare, el uh, ne, uh, ne fiind contractual. Deci există doar niște efecte de sinergie bă, și când suprafețele care sunt lucrate sunt mai mari, se pot face economii uh, în uh, costuri. Deci fiecare din aceste întreprinderi agricole, că este o fermă familială, că este vorba de o asociație, um, funcționează fără ca să uh, existe o reflectare în statistici. Noi am avut uh, în Germania în anii 90 ferme care în medie aveau 20 de hectare, după un deceniu a fost vorba de 30 de hectare, deci fiecare uh, practic a fost o perioadă în care uh, cu fiecare an care a trecut uh, media hectarelor lucrate de asociațiile familiale a crescut. Am analizat și um, cifra de afaceri din agricultură în anul 2000. Au fost uh, vândute 5.000 de tractoare care aveau motoare de peste 75 de kW și reprezentau 50% din toate tractoarele care au fost vândute în Germania în anul acela. Dacă ne uităm la situația de peste 10 ani, am avut în Germania peste 9.000 de tractoare care au avut și motoare mult mai puternice și însemna, de fapt, că reprezentau 74% uh, din toate tractoarele care funcționau. Deci asta înseamnă că în Germania forța de muncă Ehm, se plătește foarte bine. Iar cei care eh, doresc să facă economii eh, la eh, costurile cu mâna de lucru folosesc o tehnică mai performantă, recurg la mașini agricole mult mai puternice, deci tractoare de peste 75 de kW. Statistica trebuie din acest punct de vedere să își tot actualizeze cifrele pentru a ține pasul cu aceste evoluții. Deci, ă, lucrurile se schimbă foarte repede. Efecte similare există în ce privește creșterea vacilor de lapte, a porcinelor sau uh, a fermelor de păsări. Și Germania nu este un caz singular. Eu cunosc poate mai bine situația din Germania, dar dacă analizăm și cifrele pe care ni le furnizează Eurostat în Uniunea Europeană, uh, vedem că există o structură a uh, fermelor agricole în funcție de suprafața care este lucrată. Iar din 2003 până în 2010, în, într-un interval deci de șapte ani, s-a înjumătățit numărul uh, întreprinderilor mici. Ce s-a întâmplat cu suprafețele? Ele au migrat spre uh, a fi lucrate de întreprinderile mari care uh, dispuneau deja de suprafețe de peste 100 de hectare. Aceasta este tendința, inclusiv uh, fermele familiale au această evoluție, încearcă să se extindă. Dacă dorim să ne facem o imagine despre peisajul real, nu trebuie să ne bazăm strict pe datele statistice, pentru că există diferențe structurale foarte mari cercetările de la universitatea la care lucrez au demonstrat că comportamentul investițional în fermele familiale este foarte diferit, iar aceste trăsături foarte diferite demonstrează că aceste ferme sunt ele însele foarte diferit ă, structurate. Deci să nu facem greșeala să uh, apreciem uh, sau să încercăm să blocăm aceste ferme agricole mari, chiar dacă este vorba despre ferme familiale, pentru că uh, ele sunt uh, vitale pentru supraviețuirea familiilor dar prin mecanizare și specializare, printr-o producție durabilă de uh, produse agricole uh, și de furaje, uh, aceste întreprinderi constituie o șansă pentru viitor toate întreprinderile familiale, fie că sunt mici, fie că sunt mari, iar în dom, privința definiției, într-adevăr, vom avea probleme în continuare, mă gândesc la întrebarea pusă de doamna Reimer, deci toate ă, fermele familiale, în clipa de față, ă, trebuie să depășească anumite ă, probleme, ca de pildă conștientizarea problemelor de mediu, costuri suplimentare pentru protecția mediului înconjurător. Trebuie ca în toate statele să ne îngrijim ca Um, terenul agricol să rămână în mâinile țăranilor, pentru că există și aceste tendințe de vânzare de teren agricol care la un moment dat poate crea probleme în statele membre. Sigur că putem să ne punem întrebarea Uh, pe cine protejăm, îi considerăm pe investitorii care vin din afara domeniului agricol uh, ca pe niște dușmani ai agriculturii. E dificil să iei o decizie, dar este pe de altă parte important ca terenul arabil să rămână uh, destinat agriculturii toate măsurile pentru sprijinirea fermelor familiale trebuie să fie foarte bine gândite. Există o creștere a eficienței în acest domeniu, există o competiție între ferme, inclusiv um, pe plan extern, dar trebuie să existe și o monitorizare mai amplă, să vedem care sunt solicitările, că față de uh, fermele agricole și care sunt provocările cărora fermele familiale trebuie să le facă față. În Uniunea Europeană există și ferme familiale care sunt de mari dimensiuni și um, asta pentru a putea face față mai bine concurenței. Mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękujemy. W tej chwili... Mulțumim. Trecem acum la partea de după masă prevăzută inițial. Bineînțeles, dacă aveți întrebări pentru uh, oratorii de azi dimineața, în momentul de față doamna Davidova este încă prezentă. Cred că doamna Hennessy a plecat. Însă, oricum, dacă aveți întrebări pentru vorbitori, uh, fiți, uh, sunteți bineveniți să le puneți. Trecem acum la următoarea parte a audierii noastre. Rozumie, że one się pojawią zapewne później w całości. Înțeleg că aveți nevoie încă de un pic de timp ca să puneți întrebări. Haideți să punem întrebările la sfârșit atunci și trecem acum la panelul de după amiază. Sigur, invităm și pe antevorbitori să rămână alături de noi. Acum, o perspectivă internațională. Primul vorbitor este domnul Luciano Centonțe de la Comitetul European pentru Educație și Agricultură și după aceea va fi domnul Henri Edorfei, deci uh, primul nostru vorbitor uh, are cuvântul domnul uh, Centonțe. Możemy, możemy powoli zaczynać. Puteți să începeți când doriți. Good afternoon. <clears throat> Thank you for this opportunity. I... Uh, bună ziua, mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta perspectiva unui ONG care e, se ocupă de susținerea fermelor de familie. Um, I'm <coughs> Luciano Centonțe, I'm working for CEFA. Sunt uh, Luciano Centonțe, lucrez pentru CEFA, care este un ONG membru al uh, Federației ONG-urilor Catolice și Sunt 70 de ONG-uri italiene care, italiene care oferă activități de voluntariat și cooperare de aproximativ 40 de ani pentru o dezvoltare corectă și justă. Și sunt uh, milioane de oameni care sunt implicați în activități și proiecte de susținere a uh, fermelor de familie. Și voi încerca să vă reprezint cele mai uh, relevante și mai semnificative elemente privind instrumentele care susțin uh, fermele de familie și securitatea alimentară în cadrul uh, uh, campaniei internaționale One Human Family Food for All a Caritas este lansată împreună cu Papa Francisc și cu eforturile organizațiilor italiene gen Foxy care colaborează cu Caritas. Abordarea noastră se bazează pe principiile solidarității, pe respectul drepturilor omului și pe protecția resurselor naturale. Activitatea noastră se concentrează pe realizarea securității alimentare și a suveranității alimentare. Vrem să ne asigurăm că dreptul la hrană este respectat pentru fiecare individ uh, împreună cu acces fizic și economic la suficientă hrană produsă și consumată sustenabil păstrând accesul la hrană și pentru viitoarele generații. Noi credem că trebuie îmbunătățite diversele roluri și sarcini pe care familiile fermierilor le îndeplinesc în comunitatea lor cu o concentrare specială pe rolul femeilor. Colaborăm cu familiile fermierilor și vorbim despre probleme și soluții uh, și dăm uh, naștere la unor parteneriate reale printr-o relație pe termen lung cu comunitățile locale. Gospodăriile și în special femeile sunt principalei uh, agențe schimbării în dezvoltarea locală. Individuale nu răspund la schimbările care se produc, de aceea este nevoie să se promoveze acțiuni colective și comunitare care să țintească toți membrii comunității pentru a disemina inovațiile agroecologice care pot avea uh, efecte de multiplicare și pot crea un cerc virtuos. Abordarea noastră este, în primul rând, să dea puterea familiilor de fermieri și comunităților lor în organizațiile locale care au deciziile, pentru ca ei să devină jucătorii principali a unei dezvoltări rurale sustenabile și să îmbunătățim oportunitățile de acces direct și control al resurselor, ajustând viteza de reacție la schimbările rapide ale condițiilor structurale și de mediu. Această abordare corespunde conceptului democrației alimentare, Referința generală, abordarea generală este integrată și bazată pe un proces. Oferă anumite orientări și linii de acțiune, și anume uh, autoconsumul sigur al gospodărilor care să reducă dependența de contribuții externe prin organizații sau cooperative și rețele și printr-un acces îmbunătățit la piața locală, susținerea organizațiilor naționale și regionale ale fermierilor pentru a promova democrația și responsabilitatea pentru ca aceștia să devină uh, stakeholder reprezentativ în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile politice și teritoriale. Adoptarea unor sisteme agroecologice de agricultură în alianță cu, cercetă, cu sectorul cercetătorilor și pe baza tuturor funcțiilor complementare ale fermelor de familie, adică uh, agricultură, uh, producția, creșterea de animale, îngrijirea pădurilor, managementul pământului, cunoașterea și transmiterea valorilor sociale, uh, să, stabi, să stimulăm diversificarea producției alimentare și includerea în, val, în, în uh, lanțul valorilor uh, și în uh, sistemele locale de alimentare cu o valoare adăugată semnificativă. De asemenea, creșterea conștientizării și, a promo, și promovarea activităților de instruire pentru a transforma familiile fermierilor în reală, într-o reală forță socială și economică pentru dezvoltarea rurală. Experiența Foxiv a demonstrat că eficiența anumitor instrumente care au îmbunătățit condițiile de viață ale gospodăriilor rurale și ale fermelor de familie, au, aceste instrumente au contribuit la realizarea rezultatelor și acțiunilor și de asemenea pe termen mediu și lung cu instrumente care garantează posibilitatea de a apăra și de a obține proprietatea și utilizarea pământului ca un mijloc fundamental de producție pentru siguranța alimentară. Asta înseamnă susținerea organizațiilor locale ale fermierilor, privește recunoașterea proprietății pământului și utilizarea acestuia, activarea instrumentelor de susținere juridică, accesul la împrumuturi și microîmprumuturi, lupta cu violențele și abuzurile puterii economice și politice și, de asemenea, să arătăm importanța uh, fermelor de familie pentru producția de alimente și distribuția lor, precum și pentru uh, prezervarea uh, teritoriului asigurarea accesului la utilizarea proprietății de stat. În același timp, garantarea replicabilității uh, plantării sezoniere și limitarea dependenței fermierilor de companiile multinaționale care au un uh, monopol pe piață și pe producția de semințe. Pentru a da mai multă putere și a crește capacitatea de organizare și de marketing a familiilor de fermieri, Promovarea spiritului cooperativ și asociativ e la fel de importantă ca și inserția în, uh, în uh, lanțul național de valori. Printre instrumentele pentru producția și consumul adecvat de alimente, de alimente din punct de vedere nutrițional, este important să avem o informare continuă la nivel de comunicare care să uh, țintească educație pentru alimentație corespunzătoare de la primele stadii de viață și să creștem conștientizarea legată de nutriție în familie și la școală pentru a avea un, o, o producție și o, un consum de alimente uh, corespunzătoare. De asemenea, creșterea capacității uh, comunității locale uh, de a răspunde la problemele de sănătate prin promovarea unui sistem integrat de prevenire și tratament al malnutriției inspirat de principiile uh, comunității epidemiologice. Apoi, reducerea impactului schimbărilor climatice constă în acțiuni sistematice împotriva vulnerabilității în medii fragile și marginale. Agroecologia conservatoare este utilizată pentru a îmbunătăți structura solului, pentru a crește substanțele organice și capacitatea de stocare a apei în sol, rezultând o creștere a fertilității solului. Este fundamental să facem față crizei fermelor de familie din cauza uh, devalorizării uh, culturale a agriculturii. În acest caz, instrumentele sunt educația, diseminarea know-how-ului, apărarea biodiversității care rezultă din uh, activitățile indigene. Susținerea uh, a avut anumite instrumente uh, de exemplu, procesarea laptele la nivel local și marketingul acestuia uh, s-a făcut prin construirea unei fabrici de lapte și al unor centre de distribuire. Asta a dus la o rețea uh, bună și solidă de uh, producători. 850 de fermieri au fost, de ferme de familie au fost implicate, deci mai multe mii de oameni implicați în Asociația Fermierilor și cam două animale de familie și uh, aceștia sunt uh, ajutați de veterinari pentru a obține o producție medie de 12 litri pe uh, zi. Lapte care este folosit parțial pentru consum propriu și restul vândut la o fabrică care are o capacitate de procesare de până la 5.000 de litri pe zi și alta mai are 3.500. Piața de lapte și iaurt e o piață locală, se vinde brânză, iaurt și venitul pentru perioada 2010-2012 a crescut cu 140%. Laptele este de asemenea distribuit uh, săptămânal la 58 de școli primare, deci asta duce la o sensibilizare și o creștere a consumului de lapte în zonă. În realizarea acestui proiect am primit susținere de la o cooperativă italiană importantă a producătorilor de lapte, ceea ce înseamnă că putem avea această colaborare care să ducă la profit. În concluzie, experiența acumulată demonstrează uh, importanța instrumentelor folosite la nivel atât național cât și internațional și o nouă atenție este necesară să fie dată politicilor uh, și modelelor agroindustriale care uh, oferă măsuri de susținere producătorilor. Problema trebuie abordată prin aplicarea unor standarde uh, de responsabilitate, prin controlarea puterilor pieței în, în avantajul fermierilor, pentru, prin promovarea Uh, agriculturii tradiționale care protejează biodiversitatea și prin abolirea avantajelor marilor corporații sau prin contracararea introducerii OMG-urilor de către marile multinaționale și prin apărarea biodiversității. Politici suplimentare sunt necesare pentru a îmbunătăți know-how-ul uh, fermelor de familie, fermelor locale și în susținerea producătorilor uh, mici mare accent, credem noi, trebuie pus pe finanțarea și cercetarea în domeniul agricol. Vă mulțumesc! minuta przerwy dla zmiany techniczne. Ja chciałbym w międzyczasie powiedzieć, że... Și acum luăm o pauză de un minut din motive tehnice. Și între timp aș vrea să spun că micile ferme au nevoie de mai multă susținere de la administrația regională, ceea ce ați spus în legătură cu politicile regionale către micile ferme. Micile ferme nu au doar o funcție comercială, ci și uh, una social-teritorială. Nu influențează piața atât de mult cum o fac uh, altele. de deci ce au nevoie de mai mult ajutor. Și ajutând micile firme, nu distorsionăm concurența. Și cred că ne vom întoarce la acest uh, subiect, iar acum aș vrea să dau cuvântul următorului vorbitor, donc on m'a demandé de... Am doar să fac, uh, să vă arăt câteva cifre. Mi s-a cerut să vorbesc despre provocările comune și contradicțiile care există între agricultura europeană din nord și din sud. Sunt multe lucruri în comun, de fapt. În primul rând, provocările. Agricultorii trebuie să facă față la trei provocări. Uh, se hrănească șapte, în curând 9 miliarde de persoane în lume, să gestioneze aceste resurse, uh, să ține cont de mediu și reprezintă 40% din munca mondială. pentru a hrăni toată populația lumii este nevoie de toți agricultorii din lume pentru a gestiona resursele naturale, bunurile publice ale planetei, pentru a avea o remunerație decentă pentru 40% din lucrătorii mondiali. Avem nevoie de toți agricultorii eh, din lume. Avem nevoie așadar de agricultură la nivel micro, de exploatări agricole multifuncționale, Al doilea aspect comun este că peste tot în lume avem nevoie de o triplă revoluție legată de agricultură. În primul rând, nevoia de intensificare a producției, pentru că, după statisticile FAO, trebuie ca agricultura să crească 70% în următoarele decenii. Acest lucru nu se va face prin creșterea suprafețelor, pentru că nu există aceste suprafețe. Trebuie să uh, creștem eficiența trebuie să aibă loc o revoluționare completă a modalităților de producție și, de asemenea, o evoluție spre un caracter inclusiv al agriculturii pentru a exista locuri de muncă decente și numeroase în agricultură și voi reveni la acest punct uh, care mi se pare fundamental. Al treilea lucru, între toți, a treia asemănare, este că agricultorii au nevoie de politici publice și de reglementare internațională. Este vorba de accesul la finanțare. Punem accentul în special pe necesitatea de a securitiza utilizarea uh, terenului. În Franța, de exemplu, producătorii preferă uh, să aibă un statut solid decât o proprietate care să implice răscumpărarea terenului de către copilul uh, următor. Accesul la piață cu prețuri corecte și stabile, lucru care presupune intervenții publice. Fără o intervenție publică, dezechilibrul de pe piață nu poate să fie reglementat, din contră apare o tendință de accelerare a dezechilibrelor. Această tendință a prețurilor de remunerare stabile este o problemă în întreaga lume Este vorba de investițiile producătorilor în Africa, de exemplu, unde majoritatea investițiilor vin din partea, chiar din partea producătorilor, care pot să, investiții care să îmbunătățească calitatea de muncă, accesul la credite compatibile cu producția agricolă. Spuneam că agricultorul nu poate să ramburseze împrumuturi de mai mult de 3% pe an și de, ca urmare creditul agricol aproape că des, dispăruse. Chiar la microcredite se ajunge la dobânzi lunare de 3-4%, deci agricultorii nu prea au capacitatea de rambursare a creditelor contractate. Avem nevoie de asemenea de infrastructuri publice, care, lucru de care se leagă uh, capacitatea de producție, uh, drumuri, lanțul frigului, acces la tehnologii adaptate, este nevoie de sisteme agricole, uh, de însoțire a producătorilor, care aproape că au dispărut în Africa, uh, datorită necesității de a face economii, um, lucrurile au fost uh, înlocuite mai mult de ONG-uri, nu mai există un sector public, uh, sectorul public, privat nu se implică pentru că nu există solvabilitate și posibilitatea de profit. Vorbim așadar de asociații de producători care însoțesc pe producătorii familiali Pe lângă aceste politici publice, există și politicile agricole, în special care au impact asupra agriculturii familiale. Brazilia a făcut foarte multe progrese printr-o agricultură familială, importantă, productivă, în mai multe aspecte. În primul rând s-a luptat împotriva sărăciei rurale, însă nu numai. Uh, politica Brazilia fără sărăcie nu era țintită în special pe agricultură, însă Întâmplarea făcea că în domeniul agriculturii eh, existau cetățenii cei mai săraci și cu situația cea mai precară. Așadar, eh, măsurile au afectat și agricultura familială. Eh, avem un efort de asemenea instituțional pentru a îmbunătăți accesul la credite, Eh, se investesc milioane de euro în cantinele școlare, lucru care susține eh, exploatările familiale, cumpărături făcute de către școlile însele. Eh, astfel, aspecte agricole, sociale, de mediu și așa mai departe. În dimineața aceasta s-a vorbit despre, o defini- despre definiție nu trebuie să ținem foarte multe colocvii pe acest uh, subiect. Există problema frontierelor. Uh, nu este suficient să se facă politici publice pentru agricultura familială. Este nevoie de alte politici, trebuie să fie favorizate micile exploatații, de cele de munte, mm, trebuie să se folosească alte criterii decât agricultura familială, pentru că în agricultura familială există o diversitate extrem de mare. De ce se vorbește recent despre agricultura familială, dacă nu este un criteriu bun? Pentru că în criza 2007-2008 mișcări speculative de capitaluri uh, și pe piețele agricole și s-a apărut o mișcare de reacție mm, pentru a valorifica agricultura familială, care reprezintă aproape quasi totalitatea agriculturii mondiale și s-a încercat construirea unui model mm, care să fie susținut la nivel internațional. Este vorba de o întreprindere cu capitaluri mobile uh, care să reprezinte un nou model de a face agricultură. Există totuși asemănări, un mare dezechilibru în funcție de regiuni, în ceea ce privește calitatea politicilor publice. Nu vreau să intru nici în prea multe detalii, prin definiție, agricultura este practicată în domenii extrem de diverse. Există distorsiuni naturale, unele zone care sunt mai favorizate ca altele. Și acest lucru ține chiar de natura exploatărilor agricole, în definitiv. se trece la concentrări progresive. În al doilea rând, agricultura din sud este mai săracă, mă gândesc aici la agricultura din Africa și o parte din Asia. Este vorba de o agricultură neprotejată. În vestul Africii, aceasta este regiunea lumii cea mai deschisă. Există 50% de taxe vamale. Este regiunea care este cea mai slabă din punct de vedere competitiv, dar în același timp uh, cea mai deschisă către lume. Atunci când avem o agricultură puțin protejată, nu se poate câștiga uh, bătălia pe piața mondială. Dacă vrem așadar o agricultură peste tot în lume, trebuie, în mod evident, să îi protejăm pe cei care au probleme din punct de vedere al concurenței. Există o cerere a statelor africane, care este centrală. Statele africane spun că Europa și restul lumii refuză Africii măsurile care au dus la succesul uh, agriculturii în restul lumii. Ne, uh, încercați să ne plasați dintr-o dată într-un climat de concurență extrem de dificil. Aș insista asupra unui punct important, provocarea ocupării ca al treilea component. Insist asupra acestui punct pentru că suntem de acord că toată lumea mm, știe că trebuie să intensificăm producția, că trebuie să respectăm mediul, cercetătorii și responsabilii sunt cu toții de acord, însă nu se vorbește chiar așa de mult despre locurile de muncă. Diferența între nord și sud, din punct de vedere al ocupării, este nivelul demografic. Este o diferență istorică mai degrabă decât geografică. În Africa, 65% dintre, din populație este formată din agricultori. În OCDE, uh, mai puțin de 5%, în Franța 3%, media în lume este de 40%. Trecerea de la 60% la 3% Uh, a avut loc în aproape 50 de ani în lumea occidentală. Care este situația modul, în domeniul ocupării în momentul actual? Uh, agricultura dă un miliard de locuri de muncă la nivel mondial. Fostul director general uh, al BIT vorbea despre 1,5 miliarde de locuri de muncă lipsă pentru a asigura producția necesară în domeniul agricol. Ce se va întâmpla până în 2050? Putem să ne facem o idee în legătură cu nevoia de ocupare până, de până atunci. În primul rând, avem pe cei excluși de astăzi. 900 de milioane de persoane între 15 și 50 de ani. Între 15 și 65 de ani. O a doua problemă o reprezintă creșterea demografică. În 2050 vom avea 2 miliarde de persoane în plus. 2 miliarde de persoane în plus de vârstă și în capacitate de lucru pentru a dezvolta un model la care să avem 4% agricultori, agricultori la nivel mondial, înseamnă că peste un miliard de persoane vor eh, ieși din domeniul agricol. Deci vor exista peste un miliard 600 de, mii de, perso- 600 de milioane de persoane care vor avea nevoie de un loc de muncă. Deci va fi nevoie de crearea a 3 miliarde 800 de milioane de locuri de muncă. 3 miliarde 800 de milioane de locuri de muncă. Uh, lucru care mm, pare destul de dificil. Modelul cu 3% agricultori din populația activă pune probleme quasi de nerezolvate în Africa și Asia, cel puțin. Riscul de excluziunea uh, agricultorilor devine central. Problema tinerilor din agricultură este de asemenea centrală și agricultură familială durabilă poate să ne ajute să facem față acestei triple, triple provocări. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję za to przedstawienie tych między pentru prezentarea aspectelor internaționale ale agriculturii familiale și ale uh, felului în care arată ele în alte regiuni din lume și am putut constata cât de divers este acest peisaj. Eu v-aș propune acum să avem o rundă de întrebări și răspunsuri pentru a putea încheia această parte a întâlnirii noștri. Domnul Agniu, după aceea domnul Wojciechowski și după aceea domnul Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Mă adresez tuturor vorbitorilor de astăzi. Există două tipuri de dinamică. Există ferme care progresează în uh, Regatul Unit, uh, independent de reformele PAC. Există o integrare verticală, există o trasabilitate a produselor și fermierul constată că își sacrifică independența, dar îi se garantează un preț rezonabil pentru produsul său dacă folosește sugestiile pe care supermarketul îi le face. În felul acesta, fermierul poate supraviețui, dar poate că nu mai este atât de independent cum și-ar dori să fie, pentru că există anumite solicitări din partea supermarketului pe care trebuie să le îndeplinească, pentru că produsul achiziționat de supermarket trebuie să fie trasabil. Deci, Atunci când am avut uh, cu aproximativ un an în urmă scandalul cărnii de cal, uh, a fost probleme legate de trasabilitate pentru că se vindea carne de cal în ambalajele care anunțau că este carne de vită. Cealaltă dinamică. Uh, crescătorii de porci au constatat că există riscuri uh, Ehm, în ce privește activitatea legătură cu prețurile pe care le pot primi și atunci ei au cedat până la urmă ehm, eticheta ehm, celor care eh, erau în continuare dispuși să practice această meserie în zootehnie. În felul acesta eh, practic, ă, fermierii ă, inițiali s-au retras din această activitate, cedând altora locul. Dacă un fermier dorește ă, să acționeze, poate să lucreze în zootehnie, poate să închirieze clădiri eventual, dar s-ar putea la un moment dat uh, ca vecinii să se opună chiar dacă toate condițiile legate de igienă sunt îndeplinite. Deci, uh, Sigur că există asemenea unități zootehnice care sunt foarte eficiente, dar un număr mare de animale ținute la un loc creează uh, neplăceri cu vecinătatea. Deci, nu știu dacă cineva dintre invitații noștri este dispus să se refere și la aceste aspecte. Mulțumesc foarte mult, domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această dezbatere care este foarte interesantă. Doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările deosebit de interesante. Subiectul fermelor familiale este uh, foarte important pentru noi. În Polonia este o chestiune importantă. În Constituția poloneză este o prevedere conform căreia sistemul agricol din Polonia se bazează pe uh, agricultura familială și a existat o presiune la un moment dat să schimbăm această prevedere, să o transformăm într-un fel de lege care să trateze preferențial agricultura familială. Oricum se pare însă că legislația europeană din acest punct de vedere constituie un obstacol. Dacă dorim să elaborăm o asemenea prevedere legală, tratând preferențial fermele familiale, constatăm că venim în contradicție cu legile pieței libere și ale liberei concurențe. Deci, există o discuție um, legată de aceste posibile um, tratamente preferențiale pentru agricultura familială în interiorul Uniunii Europene. Um, dacă am merge pe ideea unor mari cooperative agricole, ele vor, până la urmă ar deveni proprietare asupra întregului teren uh, arabil, ceea ce ar duce la dispariția agriculturii familiale. Deci, un aspect este legat de suprafețele de care fermierii dispun și situațiile din statele membre sunt uh, foarte diferite. În momentul în care noi am aderat la Uniunea Europeană, am uh, putut negocia introducerea unei perioade de 12 ani uh, pentru protejarea terenului uh, arabil, astfel încât străinii să nu poată să achiziționeze teren arabil, dar această perioadă de tranziție acum se apropie de final și avem diverse reglementări în diversele state membre. În Franța, teoretic, toată lumea poate să achiziționeze teren arabil, dar în practică Ehm, există mai degrabă șanse mari pentru fermier să o facă. Mie mi se pare că este și ehm, un drept legitim pe care fermierii îi au. Situația este asemănătoare în Germania și în celelalte state vechi membre ale Uniunii Europene. Nu știu ce se întâmplă în statele care au aderat recent la Uniunea Europeană. Ehm, în Polonia însă fermierii nu au vreo șansă în competiția cu alți uh, cumpărători. Este și o problemă legată de cetățenie. Dacă un fermier din altă țară dorește să cumpere teren arabil în Polonia, ar fi foarte bine, dar nu prea se întâmplă așa ceva și noi ne temem că o să se ajungă la uh, tot mai multe inegalități uh, Uh, pentru că, până la urmă, fermierii din statele membre uh, care sunt mai săraci nu vor avea nicio șansă să uh, beneficieze de o competiție echitabilă pe piața liberă. Deci, este o problemă pe care o întâlnim în toată Uniunea Europeană. Diferențele existente nu dispar foarte ușor în Germania răsăritană, încă la atâția ani de la reunificare există disparități eh, față de landurile occidentale ale Germaniei. Deci eh, există un sistem inechitabil de distribuție, inclusiv al plăților directe și, mă rog, multe alte aspecte. Unul dintre vorbit, doctor a vor, s-a referit la organismele modificate genetic. Eu cred că uh, agricultorii care se orientează spre cultivarea OMG-urilor ar trebui să fie excluși de la plățile uh, de care ar putea să beneficieze din partea Uniunii Europene. Uh, dar sigur că trebuie să decidem ce fel de agricultură ne dorim pentru viitor. O agricultură tradițională, una uh, naturală sau una bazată pe OMG-uri care mie mi se pare că nu sunt o soluție. Eu cred că OMG-urile nu ar trebui să fie ă, până la urmă stimulate de către subsidiile europene. Președintele, mulțumesc foarte mult. a fost aproape ca o nouă prezentare. Domnul Capula Santos, vă rog. Muito obrigado, senhor presidente. Eu também queria felicitar os oradores pelas suas... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit oratorii care tocmai s-au uh, exprimat pentru intervențiile lor excelente. Iată ce vreau să spun. Sunt originar dintr-o țară în care mica agricultură de familie are o importanță foarte mare. Din motive istorice. Revoluția liberală de la începutul secolului XIX eh, și sfârșitul dreptului din naștere, eh, proprietățile au tot în, în primul născut, dreptul primul născut, proprietățile au fost divizate și toți copiii au început să aibă drept la părți egale din moștenire, de aceea s-au divizat proprietățile. Într-o mare parte a țării am avut o fracționare, o fragmentare foarte puternică a teritoriului agricol și de aceea, în cadrul reformei PAC, pe care am fost uh, raportor, uh, ceea ce a fost o onoare pentru mine, am încercat să introduc măsuri adaptate agriculturii uh, familiale, pentru că aceasta joacă un rol esențial în perioada de criză pe care o traversăm. De fapt, o serie de exploatații de acest tip au, sunt caracterizate de poliactivitate, în sensul că un membru al familiei muncește în agricultură și un alt membru al cuplului, să zicem, într-un alt sector. Așadar, agricultura este o activitate complementară și o sursă de aprovizionare de bunuri alimentare, de unde, evident, rezultă importanța sa. Trebuie să spun că nu sunt neapărat mândru de rezultatele obținute în materie de negociere. Aici uh, a existat enorm uh, rezistență din partea unor deputați, unii dintre ei sunt chiar prezenți în sală și ei nu au dorit uh, adoptarea unor măsuri care ar fi favorizat agricultura familială. Totuși, am reușit să introducem regimul lor și plata redistributivă, de asemenea am reușit să introducem un plafon pentru plățile de peste 50.000 de euro și am reușit să uh, Uh, exonerăm de măsurile de ecologizare 80% uh, din agricultorii europeni pentru uh, exploatații mai mici de 10 hectare. Totuși, aceasta fiind spusă, nu e mult. Și am ascultat cu mare interes prezentarea doamnei Plas. Mi s-a părut că aud acolo o critică față de restructurarea diferitelor exploatații exploatări. De fapt, uh, multe dintre aceste exploatări, dacă n-ar avea mai multe activități, n-ar fi viabile și eu n-aș vrea să apăr o exploatație care ar antrena uh, mizeria, sărăcia agricultorilor. Aceste exploatații n-ar permite un venit suficient pentru o vie decentă. Deci, restructurarea este adesea importantă, adesea agricultorii nu au de ales și sunt constrâns să abandoneze activitatea. Și aveți exemplul Portugaliei. În ultimii 25 de ani, Portugalia, sectorul uh, lactatelor, avea 90.000 de exploatații și a ajuns la 7.000. Aceste 7.000 produc dublul a ceea ce produceau cele mii, Deci, repet, dublu. Și în ciuda acestui lucru, uh, exploatațiile noastre sunt sub media europeană și începește suprafața și începește numărul de vaci pe exploatație. Deci numărul de vaci, nu, uh, uh, consolidarea este inevitabilă. Uh, vreau să vă pun o întrebare, doamna Plas. Eu și eu consider la fel ca și noastră că uh, nu trebuie să permitem uh, regruparea exploatațiilor ca să terminăm cu agricultura de mici dimensiuni, dar cred pe de altă parte că în unele cazuri, pentru acele ferme care nu sunt viabile, nu avem altă soluție decât să le contopim pentru a avea o exploatație uh, viabilă. Și poate să trăiască mai puțin oameni din agricultură, dar o să trăiască mai demn. Deci întrebarea mea este, noastră criticați sau nu această restructurare și pornind de la ce nivel considerați că se poate accepta restructurarea? Sper că m-am exprimat destul de clar, doamnă. domnul Iar, domnul Kalinowski și cu asta încheiem lista vorbitorilor. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Și sprijin întrebarea antevorbitorului, dar poate dintr-o altă perspectivă. M-am uh, notat uh, întrebarea ce eh, poate fi rău în creștere, ce poate fi rău într-o dezvoltare. Mă gândesc la schimbările structurale care au avut loc în eh, Germania, eh, când în agricultură a fost la un moment dat eliberată forță de muncă care s-a orientat spre industrie și într-o economie națională o asemenea schimbare până la urmă a putut să aibă și un efect pozitiv. Asta este însă o observație preliminară. Sigur că ă, agricultura familială are și un avantaj dacă ne gândim de pildă la durabilitate, pentru că există interesul de a transmite generației următoare ceva și ă, există o preocupare în acest sens a tuturor celor care sunt angrenați într-un asemenea demers. Acesta este elementul pozitiv. Și Există, sigur, și probleme legate de uh, definiție, cum s-a tot spus, cât de mare sau de mică este uh, o întreprindere familială în agricultură uh, și uh, ne gândim că există și țări în care ar fi nevoie de forță de muncă în agricultură pentru că există șomaj în industrie și totuși nu se nasc noi uh, ferme familiale. Deci există uh, Ehm, o problemă, inclusiv cea invocată aici, că pot veni investitori ehm, străini care ehm, sunt mult mai bine plasați din punct de vedere financiar decât populația locală în ce privește achiziționarea de teren arabil. Iar um, dacă analizăm lucrurile din punct de vedere politic, sigur că putem să creăm măsuri de protejare a fermelor familiale, dar uh, să nu se exagereze. Sigur, uh, agricultura familială are dreptul să aibă acces la cercetare, la progres uh, tehnologic la uh, credite, dar uh, doamna Plas, uh, cum ați creionat dumneavoastră direcția în care trebuie să evolueze această schimbare structurală, pentru că eu nu am acum în minte o soluție politică adecvată. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Trei chestiuni. Mai întâi, schimbările structurale s-au produs în Polonia în anii 90 când aveam 800.000 de procesatori de lapte. Astăzi, cifra lor de cam 180.000. Deci vedeți ce magnitudine a avut schimbarea în 20 de ani. Dar Cred că această schimbare a fost un lucru bun, a fost un lucru pozitiv. Uh, dar astăzi ea va continua în Polonia și cred că e în interesul nostru. Spun asta ca reprezentant al Poloniei. Aș zice că restructurarea nu a ajuns la nivelul pe care l-ați avut în Europa de vest, din motive economice, dar și sociale, cum ați spus mai devreme. Și nu cred că vom ajunge la situația din Europa de vest. În al doilea rând, mi-a plăcut foarte mult ce a spus doamna Clas și anume că nu ar trebui să ne bazăm doar pe statistici atunci când examinăm situația fermelor de familie, ci că ar trebui să privim lucrurile mai în profunzime. În Polonia avem 1,4 uh, milioane de oameni care uh, aplică pentru sub, subvenții agricole. Dar asta uh, e în concordanță cu statisticile pe care le avem în legătură cu numărul de ferme. Sigur, viața merge înainte, aș risca să spun chiar că 30% din cei care cer subvenții nu sunt de fapt fermieri adevărați, ci doar cer aceste subvenții pentru că se întâmplă să fie proprietari de pământ uh, unde a existat o fermă și unde oamenii au lucrat uh, cândva, dar nu mai lucrează nimeni astăzi. Și încă un lucru, uh, temerile care există în Polonia în legătură cu comercializarea liberă a pământului după ce se încheie perioada de tranziție. Deci există într-adevăr temeri dar dați-mi voie să fiu mai specific și să mă întorc la ce a spus colegul meu din Polonia, domnul Wojciechowski. Dacă vă uitați la soluția daneză sau franceză, înainte de a semna tratatul de aderare la Uniune, noi am introdus anumite instrumente în sistemul juridic polonez, cum ar fi limita maximă uh, persoană la care statul are dreptul de preemțiune uh, asupra pământului pentru a putea avea o politică națională în domeniul fermelor. Deci acesta este unul dintre instrumente, există unele temeri, dar sper că instrumentele care există vor fi aplicate corect pentru că, sigur, e un lucru să ai instrumentele și cu totul altceva este să te folosești de ele în practică, dar sper că vom reuși cumva în Polonia să gestionăm această schimbare structurală. Președintele, din fericire nu mai vrea nimeni să ia cuvântul. A, ba da, mai vrea cineva să ia cuvântul. Da, domnul Agniu, mă interesează foarte mult ce a spus colegul despre fermele poloneze. A spus că mulți oameni în Polonia acum cer sub subvenții, dar ei de fapt nu lucrează pământul pe care îl au, ci că în trecut uh, au existat aceste ferme. Deci ce se întâmplă cu acel teren? Cineva face agricultură pe el sau cum? Adică puteți să ne explicați care e situația. Nu. Pământul este lucrat nu așa de intensiv, a fost o exprimare imprecisă. Poate s-a pierdut în traducere, spune președintele. Mulțumesc. Așa cum spunea corect domnul președinte, terenul este lucrat, dar asta se face într-un asemenea fel încât nu există un contract legal pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, dau cuvântul uh, paneliștilor noștri, evident, îi rog să fie succinți, cât mai succinți posibil. Doamna Plas, mulțumesc pentru observațiile făcute dumneavoastră, pentru exemplele date și care demonstrează și ceea ce am spus eu, că pe lângă statistici, putem uh, oferi exemple care demonstrează cât de diversificate sunt structurile și tipurile de ferme familiale în Uniunea Europeană. Eu astăzi nu am vrut să formulez critici și nici să evaluez uh, lucrurile, pentru că Uh, discuția nu trebuie să se concentreze numai pe fermele foarte mici. Asta era o chestiune pe care doream să o punctez. Dacă mă întrebați cum văd eu această evoluție, uh, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Noua Zeelandă prin liberalizarea pieței în ce privește uh, Uh, producția de lapte. Uh, inițial s-a prăbușit piața, dar după aceea totuși lucrurile s-au uh, reechilibrat. Deci, între fermele agricole care funcționează astăzi în Noua Zeelandă sunt stabile din punct de vedere economic. Ce s-a întâmplat cu cei care și-au încetat activitatea? Nu pot să um, vă spun acum, ar trebui să urmărim aceste evoluții în mai multe țări. În Portugalia, de pildă, unde uh, un mare număr de ferme agricole uh, și-au încetat activitatea. Trebuie să vedem cât de rapidă a fost această schimbare structurală și dacă au existat și uh, elemente pozitive, pentru că doamna Davidova a vorbit astăzi despre fenomenul de îmbătrânire al fermierilor. Poate că uh, o parte din ferme tocmai de aceea uh, și-au încetat activitatea pentru că nu a avut cine să uh, continue munca respectivei familii. Deci nu pot să mă pronunț astăzi să spun că evoluția este binevenită sau este una îngrijorătoare. Iar în ce privește protejarea de către stat a propriilor fermieri, cred că nu trebuie să fie una uh, Uh, pe căi legale, pentru că uh, dacă o întreprindere nu poate să facă față concurenței, uh, este normal ca o altă structură să îi ia locul. Dar nu vreau să fac aici lobby pentru un anume tip de ferme, de o anume dimensiune. Există, cum spuneam, diferențe foarte mari cu trăsături foarte diferite și sigur că și solicitările trebuie să fie diferențiate pentru a putea deschide mai mult piața în acest domeniu. Președintele, mulțumesc. Următoarea intervenție. Pentru a răspunde câteva din întrebările care s-au pus, câteva dintre elementele pe care le-ați menționat privesc uh, situația uh, agriculturii de familie în Europa. Și sunt similare cu ce se întâmplă, de exemplu, în uh, Africa. Una dintre principalele probleme ale fermierilor în Africa este accesul la piață și oportunitatea de a avea acces la piață într-o structură uh, organizată. Noi credem că există o piață locală pentru produse locale. Deci când discutăm despre susținerea oferită fermierilor din uh, Africa sau Asia sau din America Centrală, America de Sud, nu ne gândim la susținerea pieței de export Primul pas este autosustenabilitatea, deci accesul la hrană pentru familii, pentru fermierii locali și după aceea uh, organizații, structuri care să ajute piața locală. Deci ce propunem noi este un model de dezvoltare la nivel local, dar urmând experiențele pe care le-am avut deja în Italia sau în Europa, în ultimii 20 de ani câteva probleme cu care se confruntă Africa apar și în Europa, sau mă rog, au apărut în anii 50-60, e aceeași situație, aceleași chestiuni, aceleași probleme legate organizarea, accesul la credit, accesul la piață, și la cunoaștere, la informații, la... Și nu în ultimul rând, valoarea socială a agriculturii. Ce se întâmplă, de exemplu, în Kenya, o zonă în care lucrăm? Uh, fermierii au putut să investească bani în educația copiilor lor, Dar asta înseamnă, pe de altă parte, că acești copii nu-i mai ajută uh, la munca agricolă. Așadar, copiii, uh, pe măsură ce cresc și obțin o diplomă de studii, decid să nu mai lucreze în agricultură, pentru că nu e privită ca o, o activitate de prestigiu. Deci ce trebuie să facem este să schimbăm modelul E un fenomen care se întâmplă și în Italia. Am văzut, de exemplu, că singura facultate care a avut o creștere a numărului de studenți e facultatea de agronomie. Deci există un interes în privința agriculturii. Așadar, nu văd o problemă de calitate sau de trasabilitatea produselor care vin din Africa. Nu acum. Și nici în următoarea perioadă. Altele sunt uh, probleme legate de dezvoltare și de cooperare. Mulțumesc uh, foarte mult și dau cuvântul, uh, dau cuvântul pentru a rezuma această parte a lucrărilor. Intervenție fără microfon. Primul uh, comentariu, uh, întrebarea uh, reprezentantului englez. Trăim într-un sistem alimentar mondial. Se produce în masă, se distribuie în masă, se consumă în masă. Și toate acestea sunt se încearcă să fie orchestrate de Organizația Mondială a uh, Comerțului. Sigur, sistemul uh, mondial are dezavantajele sale. În primul rând începește prețurile, apoi începește accesul și apoi și începește securitatea sanitară. Dacă există probleme, uh, sunt probleme numeroase, există mai multe decese legate de alimentație într-un astfel de sistem decât într-un sistem dispersat. Totuși există și lucruri pozitive, și anume că externalitățile negative enorme din punct de vedere social și de mediu în sensul în care se distrug resurse naturale, se poluează apele și mai departe. Uh, de asemenea, pe plan social există probleme de concentrare de piață și de excludere. Deci cred că asta e realitatea. Ce devine din ce în ce mai vizibil peste tot în lume e faptul că se construiesc sisteme alimentare teritorializate, care au o altă logică, care leagă agricultura de un anumit teritoriu și care construiesc circuite pe un teritoriu dat, pe într-o regiune, de exemplu, care pun la oaltă și apropie consumatorii și producătorii, deci fac să se dea mai multă atenție mediului și uh, locurilor de muncă, pentru că să se face într-o guvernanță de proximitate. Și cred că acest sistem nu reprezintă o întoarcere în trecut, E un lucru care se vede și în țările noastre și în Statele Unite, unde numărul de mici exploatări n-a scăzut. Mai degrabă, exploatațiile medii au fost afectate de criză, pentru că exploatațiile mici au putut intra în acest sistem dacă intră în acest sistem. Deci cred că acest sistem teritorial uh, uh are uh, avantajele sale și mai ales uh, pentru consumatori din punct de vedere al calității, al trasabilității. Uh, cred că suntem uh, acum în această situație, în acest model și am studiat politicile regionale ale celor 22 de regiuni din Franța. Toate au politici similare și toate sunt în favoarea acestui model. Asta este prima chestiune. Apoi, a doua întrebare, sigur, e importantă și din punct de vedere al uh, istoriei. Cred că nu știu dacă trebuie niște legi care să apere fermele de familie, dar e clar că e nevoie de o politică. Noi am făcut o mare reformă în anii 60, a, reforma politicii agricole, uh, Uh, și asta a distribuit, are distribuit puterea către organizațiile de agricultori, a fost un model foarte clar. Domnul Bizeli era ministru în acea epocă și modelul era clar. Două unități de, de activitate pe exploatație. Deci uh, așa s-a construit uh, politica agricolă, politica funciară, a fost o supraveghere a pieței funciare, am evitat cumulul de terenuri, Sigur, a existat adevărat o prioritate pentru că în aceste organizații care gestionau uh, fondul funciar uh, erau cu prioritate agricultori. Deci s-a creat o progresivitate. Și ultimele întrebări și voi, voi încheia aici. Începește dimensiunile exploatațiilor agricole, dacă micile exploatații trebuie să dispară și mai departe. Eu cred că aceste întrebări nu sunt doar de natură agricolă, sunt legate și de piața muncii. Dacă aveți tot ce vă trebuie ca să absorbiți pe toți cei care pleacă din agricultură, atunci nu e nicio problemă. Agricultura e la 3% și să nu uităm că șomajul în, structural în Franța a apărut înainte să apară această reducere majoră agrodemografică. Deci s-a făcut acest transfer într-o epocă în care exista un proces de industrializare, infrastructură, servicii noi, atunci nu exista șomaj structural. Acum, din moment ce avem șomaj structural durabil, 3-4 milioane de persoane, nu, nu văd uh, cine ar fi interesat să devină uh, mic agricultor. Deci de ce trebuie să împingi înapoi în, uh, în în dificultate pe cineva care a putut să iasă din dificultate. Și e adevărat că în agricultură nu prea există economii de scară. E mai bine să ai 3 milioane de, sau 3.000 de hectare decât 3, dar pentru o colectivitate nu e așa de determinant uh, faptul că ar trebui să existe mari suprafețe. Mai bine 3.000 de exploatații uh, de un hectar decât 300, dacă se calculează din punct de vedere al producției și a interesului național, mai ales dacă e o problemă de angajare a forței de muncă și în momentul în care se pot crea cooperative, te poți regrupa, poți avea organizații de comercializare, aici evident economie de scară dispar, nu vorbim de un sfert de hectar, vorbim de producție foarte intensivă, dar sunt totuși mici exploatații care supraviețuiesc. Dar nu se fac mari economii de scară, încă o dată. Deci ideea că ești mai eficient cu 1000 de hectare decât cu 10, Cred că, mă rog, asta e valabil în aeronautică, în alte industrie, nu, nu în agricultură. Mulțumim foarte mult. Am încheiat această parte a discuției. Vă mulțumim pentru participare. Facem o pauză de un minut pentru ca noi prezentatori să poată veni la prezidiu. și să trecem așadar la partea dedicată fermierilor și cred că asta va fi cea mai bună concluzie. Ce cred fermierii despre problemele despre care am vorbit? Aș vrea să îl invit pe domnul Ștefel din Republica Cehă, pe doamna Schwarzman din Austria și pe domnul Adams din Letonia. Bun venit! Proszę Państwa, jesteśmy gotowi, możemy zaczynać. Jeszcze raz. Suntem gata, putem începe. Bun venit din nou tuturor. După cum am spus, În primul rând, îi dau cuvântul domnului Ștefl din Republica Cehă, știm cu ce tip de agricultură vă ocupați dumneavoastră, aveți uh, moștenirea sistemului comunist uh, și așa mai departe. Aveți cuvântul. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se před... Mulțumesc, domnilor și domnilor. Dați-mi voie să mă permit. Mă numesc Ian Ștefl. Sunt fermier din Uh, Republica Cehă, exploatez 136 de hectare de pământ în regim clasic și 80 de hectare în regim organic uh, biologic. De, din 2011 încoace avem, lucrează și fiul meu și fiul fratelui meu Uh, creștem mai mult de 100 de bovine pentru carne și pe lângă culturile clasice uh, cultivăm și 20 de hectare de cartofi pentru a fabrica amidon. Uh, plantarea de cartofi, pe lângă plantarea de cartofi avem și culturile obișnuite. Reprezint, sunt partea Asociației Agricultorilor Privați din Republica Cehă particip și la alte organizații, cum ar fi Uniunea Crescătorilor de Bovine uh, și de Capre, Ovine și de Capre uh, și alte asociații, cum ar fi Cavaleria Țărănească. ne-am separat de Camera Agricolă Națională și uh, reprezentăm agricultura de familie clasică. Suntem convinși că acest motiv este optim pentru o exploatare durabilă și pentru a păstra traiul de la țară așa cum este. Ne-am separat de Camera Agricolă pentru că direcția Camerei Agricolă era și este în continuare controlată de reprezentanții marilor întreprinderi agricole cu suprafețe de peste mm, câteva mii de hectare. Astfel, politicile erau axate pe profitabilitatea marilor exploatații și nu a noastră. Vreau să, noi vreau să ne ocupăm și de peisaj, de viața rurală și să transmitem aceste valori generațiilor următoare. Pentru anul 2014, anul agriculturii familiale, am propus 12 teme. Uh, drumul de răscruce al țăranului ceh anul 2014 nu este doar anul agriculturii familiale, ci și anul ecumenic al familiei și suntem convinși că forța acestor uh, ferme familiale stă în uh, transmiterea terenurilor de la o familie de generație la alta. Trebuie să se transmită și măsurile pentru păstrarea peisajului. Este vorba de ferme care există de secole în anumite cazuri, care au creat bunuri naturale. În al cincilea rând, fermele familiale încearcă să prevină deprecierea terenului. Fermele familiale produ- propun produse direct uh, la fermă, există de secole, reînnoiesc elementele peisajului și uh, participă la creșterea naturală a animalelor. Fermele rurale creează o legătură între uh, oameni și natură respect și respectă bunul simț. În Republica Cehă există un sistem dublu de agricultură. Avem două elemente drastic diferite cu costuri diferite și cu poziții diferite pe piață. În primul rând, marile cooperative agricole sau succesorii acestora, care nu sunt asociații de exploatatori individuali, ci întreprinderi care funcționează pe suprafețe enorme de mii de hectare de terenuri arendate proprietarii au cerut să nu uh, își ceară restituirea terenurilor uh, luate de cooperativă. În al doilea rând avem exploatațiile familiale, um, apărute după 1989, unde familiile au cerut restituirea pământurilor, echipamentelor și imobilelor, deseori uh, aflându-se într-o stare deplorabilă. Nu știu dacă va funcționa prezentarea și pentru a vă putea arăta imaginile. Vreau să vă arăt evoluția acestor ferme familiale, în ce stare au fost uh, preluate uh, de către agricultori și cum arată aceste ferme după 10 ani sau 20 de ani de exploatare. După 1989 am început practic de la zero agricultura familială pe care o apărăm astăzi, dă perspective de viitor. Vedeți pe aceste fotografii aspectul acestor exploatări familiale la începutul anilor 90 și aspectul lor actual. De asemenea, există realitatea tristă că Ministerul Agriculturii din Cehia refuză să susțină financiar micile ferme agricole. Nu vorbesc aici despre, despre fermele familiale. Cred că putem să vorbim despre o susținere pentru micile ferme care reprezintă până la 30 sau 50 de hectare în anumite state. După cum am spus deja, este trist că Ministerul Agriculturii refuză să ajute micile ferme, după cum propune Uniunea Europeană. Republica Ceha acordă ajutoare egale tuturor agricultorilor, indiferent de suprafață. mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum îi dau cuvântul doamnei Andreea Schwarzman din Austria. Aveți cuvântul. geschätzte Damen und Stimate doamne, stimați domni, mulțumesc uh, Parlamentului European, dar și ONU, care organizează acest an internațional al agriculturii familiale și în felul acesta atrage atenția asupra acestei agriculturi care joacă un rol atât de important în Europa. Și uh, în ultimii decenii, oamenii și omenia um, adesea au fost înlocuiți în mintea politicienilor prin concepte cum sunt capitalul și profitul. Asta crea riscul ca agricultura familială să dispară de pe piață odată cu lipsa de bani. Din fericire, nu s-a ajuns la uh, o asemenea situație tragică, pentru că în societate apar din nou uh, idei cum sunt siguranța alimentară, trasabilitate, diversitate de produse și asta înseamnă că și agricultura familială, care este o forță în acest domeniu, are șanse să ajungă din nou în centrul atenției. Dacă vă voi povesti unde trăiesc eu și familia mea și care sunt convingerile mele, Eh, vă voi spune că trăim la jumătatea dintre Viena și Paris, în apropiere de Bodensee și avem eh, o suprafață de 11 eh, hectare arabile, avem și uh, bovine și uh, o mică fermă de animale, dar uh, există și uh, o pășune de care dispunem pentru cele aproximativ 100 de bovine dispunem de această pășune în comun cu alți fermieri din vecinătate și producem din laptele pe care îl dau vacile noastre mai multe tipuri de brânzeturi. Eu consider că ferma noastră este o piesă într-un mozaic în diversitatea fermelor familiale din Austria. Noi avem 173 de mii de uh, ferme agricole în Austria. Avem structuri mai mici uh, care dispun uh, în medie de 19 hectare și uh, doar un mic procentaj din fermele din uh, Austria au uh, peste 100 de hectare. În medie, iarăși, uh, avem 5 uh, persoane care lucrează în întreprinderile familiale. 36% din fermele familiale sunt conduse de femei și în felul acesta suntem pe locul 3 în Uniunea Europeană. Există o cantitate mare de suprafață care se află în zona montană și ca atare există dificultăți mai mari de cultivare a pământului în acele regiuni montane. Noi mizăm pe agricultura multifuncțională care are trei piloni, producerea de uh, alimente sub deviza eh, mai bine calitate, mai bine clasă decât masă. Cel de-al doilea pilon este dedicat eh, păstrării mediului înconjurător, care trebuie să fie și un spațiu de odihnă și recreere europeană și eh, se lucrează ă, destul de puțin cu mașini agricole în această zonă montană. Cel de-al treilea pilon serviciile pe care le oferă țăranii la noi, ă, o vacanță ă, într-o fermă este căutată în continuare în Austria. Iar aici trebuie să ai și calități umane deosebite și uh, prețul trebuie să fie accesibil pentru oaspeți. În felul acesta noi încercăm să avem o ofertă uh, mai diversificată uh, prin munca noastră și doar în această constelație este posibilă practicarea agriculturii în niște regiuni montane. Doar în felul acesta putem și să ne îndeplinim o sarcină sociopolitică. Este nevoie însă de un sprijin din partea statului, iar uh, în Austria, din acest punct de vedere, lucrurile funcționează destul de bine pentru că există priorități în ce privește stimularea dezvoltării rurale există uh, bani pentru cei care locuiesc în uh, regiuni defavorizate, există uh, subvenții pentru fermele familiale care desfășoară o activitate tradițională cu bune rezultate și orientată spre durabilitate. Asta demonstrează că există o tradiție în care omul se află în centrul preocupărilor, omul are nevoie de motivații, ă, trebuie să se poată baza pe familia sa și pe un sprijin din partea societății dar ă, ferma familială ă, trebuie să gândească și pe termen lung în spiritul transmiterii altor generații. Ceea ce am primit eu de la părinții mei trebuie să dau mai departe eh, copiilor, eh, păstrând și eh, curățenia naturii. În ce privește familiile rurale, ele sunt purtătoare ale calității vieții, dar uh, există și supra-solicitări care pun în pericol continuitatea acestei activități. Tocmai de aceea Europa și statele membre trebuie să stimuleze acest tip de activitate familială în zona rurală. Trebuie să fie uh, acordată o atenție mai mare familiilor o răsplată echitabilă pentru munca acestor familii, stimularea parteneriatelor pe baze sociale solide. Să nu uităm că trebuie să fie uh, motivate uh, aceste ferme familiale care nu trebuie să fie frânate în activitatea lor de o uh, birocrație excesivă, pentru că doar așa fermele familiale pot să rămână un model de succes în Europa și să furnizeze alimente de calitate pe termen lung. Mulțumesc! Bardzo mulțumesc foarte mult. Cred că uh, unii dintre noi și-au notat deja adresa dumneavoastră pentru că au descoperit un nou loc în care pot să își petreacă concediul. Acum îl invit pe eh, domnul Adams, reprezentantul Letoniei, să ia cuvântul. Eh, labdien, mans vārds ir Kaspars Ādams, esmu no um, Latvijas. Bună ziua, mă numesc Kaspars Ādams, sunt din Letonia. Am 28 de ani, o vârstă matură sau mai puțin, depinde din ce punct de vedere privești. Eh, lucrez în zona rurală împreună cu părinții mei, suntem la a treia generație, deja avem o mică fermă și după cum puteți vedea din biografia mea, Uh, cred că aici puteți vedea dimensiunile fermei noastre. Părinții mei au început în 1994 să crească vaci de carne. Acum avem 300 de vaci, 600 de hectare. 300 sunt ale noastre și 300 le uh, arendăm, ne închiriem. Uh, Uh, pare să fie o suprafață mare dacă este să comparăm cu alte ferme din alte țări. Din punct de vedere al valorii agricole, nu e foarte mult. În Letonia există foarte mult pământ nefolosit care ar putea fi uh, cultivat și noi începem să-l cultivăm gradual. Îl curățăm și extindem teritoriul agricol. Prin urmare, uh, Potențialul de agricol al Letoniei e destul de mare cu unul al unor țări deja dezvoltate cum este Germania. Părinții mei au cam 50 de ani și avem uh, destule discuții, pentru că vreau să fac anumite lucruri pe care ei nu vor să le facă la fermă. De aceea, în 2010, uh, am uh, creat o licitație pentru vite și e singura licitație care se organizează deocamdată în uh, țările baltice, dar voi vorbi despre asta mai târziu. Cum spuneam, și uh, bunicul meu a fost fermier din 1954, a fost în sectorul lactatelor și după aceea a început să crească vaci, a adus vaci din Franța și încă din copilărie am știut că voi fi fermier și întotdeauna am uh, luat parte la toate muncile care se făceau și uh, am participat la toate discuțiile despre dezvoltarea fermei, așadar am putut să învăț din greșelile care s-au făcut. Și aici, în prezentarea pe care o vedeți, cred că Uh, fiecare trebuie să-și găsească locul în, uh, la țară. Uh, tinerii tinerilor le este destul de dificil să trăiască la țară. Dacă au de ales, de obicei se duc la oraș dacă își găsesc de lucru. Cred că pentru că o fermă să aibă succes și o fermă de familie, Uh, mai ales, trebuie să găsești uh, soluții comune cu părinții. Dacă ești tânăr și vrei să faci alte lucruri, nu poți să faci asta fără ajutorul uh, părinților, evident, dar sunt mulți fermieri noi, fermieri tineri care au început de la zero și e foarte important să găsim susținere undeva și cred că în aproape toate statele membre există anumite organizații care te pot ajuta cu schimburi de experiență cu, uh, și de bune practici și această cooperare se extinde de la un an la altul. Asta mi se pare foarte important și de asemenea uh, cred că e foarte important, în special pentru mine, faptul că voi putea să las ferma copiilor mei. Și uh, acest plan este ajutat de licitațiile pe care le organizez pentru a vinde animalele la prețul cel mai mare posibil. Dați-mi să vă dau câteva cifre în legătură cu sectorul din Letonia. Dimensiunea medie a unei ferme este de 20 de vaci. Sunt cam 744 de cirezi de vaci în Letonia și uh, dimensiunile medii de la, sunt la 50 de hectare dar sigur, sunt și ferme cu 1000-4000 de hectare. Aceasta e doar o cifră medie. În Danemarca am un prieten care spune că el nu știe decât o fermă cu 2000 de hectare. În mod normal, fermele sunt mult mai mici. Nu, în Olanda, mă scuzați, nu în Danemarca. Și ferma aceea e cunoscută de toată lumea. Dar în Letonia nu e extraordinar să ai ferme mari. 90% din toată carnea exportată în Europa. În Letonia nu există o tradiție de a mânca carne de vită și situația economică actuală nu e foarte bună. Nu favorizează consumul de carne de vită care e scumpă. De aceea ne concentrăm pe exporturi. În ce privește licitațiile, asta e propria mea creație. Sigur, nu e nimic nou pentru Europa, dar pentru țările baltice este o soluție inovatoare pentru comerț. Avem o asociere, o asociație cu aproximativ 700 de fermieri și cooperăm cu alte asociații. Nu suntem o cooperativă, însă, în formă juridică. Am avut uh, niște falimente ale unor uh, cooperative care au existat și pe aia au dispărut și nimeni n-a fost responsabil. De aceea am uh, uh, ales o formă de organizare diferită. Organizez licitații și dacă fermierii vor să ia parte, pot să o facă. De patru ani acest lucru a devenit foarte popular și am văzut că nu doar uh, fermierii letoni au parte, ci și din Estonia și uh, Lituania, dar sigur că nu poți aduci vite de mai departe de atât. Aveți aici o imagine care vă arată cum lucrăm. Am renovat toate fermele din vremea sovietică și problemele uh, în domeniul agricol, nu numai creșterea animalelor, e faptul că uh, fermele cresc și atunci, evident, au și nevoie și de capacitatea financiară de a crește și uh, fermierii mai mici au mai puțină capacitatea de a accesa credite, pentru că au un rulaj financiar mai mic. Prin urmare, fermele medii uh, uh, progresează mai lent. Prin urmare, oamenii tind să să adune și să se gândească ce pot face. Până acum, micii fermieri, când vreau să-și vândă uh, vacile, primeau o anumită sumă, dar acum, când sunt aceste uh, licitații, sigur, cumpărătorii pot cumpăra mai multe vaci și, evident, e mult mai ușor să vinzi. Sunt multe probleme în agricultură în general și pentru a începe să le rezolvăm, cred că una dintre modalități este să atrage oameni tineri și uh, pregătiți profesional în agricultură. Nu trebuie să uităm de agricultură. Anul trecut a fost un proiect pentru tineri fermieri din partea Uniunii Europene și în Letonia s-au creat 50 de noi ferme ca rezultat al acestui program, 50 de ferme de vaci, unde tineri eh, care absolviseră universitatea au decis să preia fermele de la părinților și să lucreze în acest sector. Un alt lucru care nu trebuie uitat, mai ales în Letonia, este faptul că eh, regiunea rurală nu reprezintă doar un aspect social, pentru că, sigur, fermierii uh, creează și locuri de muncă atunci când cumpără diverse lucruri uh, sau când își vând produsele, când cumpără furaje, de exemplu, și mai departe. Dar zonele rurale, zona rurală trebuie să fie mai atractivă și din punct de vedere al peisajului uh, cea mai recentă amenințare cu care ne confruntăm uh, la țară sunt uh, uh, centralele de biogaz. Ideea, evident, e bună, ideea în sine, dar cred că e bună doar dacă fermierii sunt implicați în asta, când au o bază deja, când au o fermă, de exemplu, o fermă de lactate, și atunci pot folosi ceea ce au ca să producă biogaz și după aceea îl uh, pot folosi pentru ca un produs public. Dar asta nu e bine atunci când uh, aceste proiecte de biogaz sunt făcute de oameni care nu au legătură cu agricultura, uh, care vin și construiesc o stație undeva în mijlocul câmpului și în regiunea unde e construită această centrală, această stație, într-o zonă de pe o rază de 50 de kilometri, fermierii au uh, probleme să mai cumpere uh, sau să închirieze pământ pentru că prețul a crescut și prețul uh, materiilor prime de asemenea a crescut. În timp ce produse, pro, prețurile de producție nu cresc la fel de rapid. Și într-o regiune a fost un proiect acum 2 ani, dar autoritatea locală l-a interzis. Dar sunt zone în care aceste uh, centrale au fost construite și situația acelor zone e destul de grea. În concluzie, pământul e atâta cât e. Și asta nu se poate schimba dar ar trebui să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem schimba. Pământul ar trebui să fie folosit pentru agricultură și fermierii ar trebui să primească o educație, o pregătire. Și lucrul cel mai important, evident, este atragerea tinerilor către zonele rurale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru intervențiile interesante. Mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Aș vrea să fiți succinți în întrebarea noastră. Ar fi trebuit să terminăm la 5, deci încercați să fiți succinți. Domnul Agnew are prima întrebare. Brief, brief. De obicei sunt destul de succint, domnule președinte pentru fiecare dintre vorbitori. În primul rând, pentru cel din uh, Republica Cehă, a spus că uh, fermele familiale pot să prevină deprecierea prețului terenurilor. Dumneavoastră a spus că uh, fermele familiale pot să prevină deprecierea prețului terenurilor. În Regatul Unit prețul terenurilor crește constant, deci de ce trebuie luptat împotriva scăderii prețurilor în Cehia? Uh, sigur, toate fermele primesc uh, plata unică pentru uh, ferme pentru doamna din Austria. Multe felicitări pentru că reușiți să trăiți de pe 11 hectare. Este uh, absolut uh, excelent. Aveți un oraș de desfacere în apropiere sau este un drum lung până la ferma dumneavoastră? Să felicitări pentru Ferna, dumneavoastră, pentru uh, tânărul din Letonia. Felicitări! Cred că uh, peste 40 de ani veți face mai mult uh, decât să vindeți vite. Ați vorbit despre biogaz. Ce se întâmplă cu acest gaz? Se convertește în electricitate la fermă și după aceea reintrodus în rețeaua națională de uh, electricitate sau este conservat în cisterne? Ce se întâmplă cu acest biogaz? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Urmează doamna Iegle. Mulțumesc. Voi încerca și eu să pun o întrebare scurtă. Doresc să mulțumesc celor trei vorbitori. Cred că ceea ce am putut învăța noi astăzi, Agnius, și ceea ce ne face bine tuturor, am avut de a face cu trei personalități care au avut abordări foarte diferite față de agricultura familială și eu vin dintr-o uh, asociație familială din Austria, chiar dacă din uh, altă regiune decât doamna Schwarzmann. Și cred că pentru noi, uh, pentru cultura noastră, uh, ca persoane care avem o responsabilitate pentru cultura socială din Uniunea Europeană, um, trebuie să susținem uh, această diversitate. Diferența dintre o întreprindere familială și o alta nu ține neapărat de dimensiunile respectivei uh, ferme, ci de responsabilitatea ă, celor care lucrează acolo, de, la, de dorința de a transmite și generațiilor viitoare acea proprietate eventual ă, îmbogățită. Și acesta este și răspunsul la discuția pe care am avut-o astăzi. Trebuie să ne gândim că trebuie să vă dăm o șansă să puteți trăi cu birocrația pe care noi o creăm, de fapt. Ați fost un exemplu foarte bun pentru mine. Nu dispuneți de cineva care să vă scutească de toată corvoada birocratică, o secretară sau um, un alt angajat. Deci, eu cred că uh, discuția pe care am avut-o astăzi a fost una bună și deciziile luate uh, și în avantajul uh, dumneavoastră și cred că trebuie să determinăm Comisia să gândească asemănător pentru etapa 2014-2020. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc! domnul Iar și eu voi avea o intervenție scurtă. Imaginați-vă că uh, oricare dintre dumneavoastră ar avea dreptul să formulați o doleanță la adresa politic, clasei politice. Care ar fi dorința dumneavoastră? Ce vă arde pe suflet? Takiej formie și pana nie Pan Kostinger. Președintele, doamna uh, Mulțumesc foarte mult. Da. Uh, da, și uh, eu aș fi avut o întrebare în sensul celei puse de Peter Iar. Mulțumesc uh, și îmi pare rău că dispunem de atât de puțin timp pentru a discuta cu dumneavoastră, pentru că, de fapt, adevărații experți sunt fermierii noștri care trebuie să accepte deciziile politice pe care le luăm referit referitoare la activitatea lor și uh, eu cred că uh, într-adevăr întrebarea care se pune este uh, cum ar putea clasa politică să vină în întâmpinarea dorințelor dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Cred că Uh, ar trebui să răspundem la întrebările lui Agnew, poate că puteți pe rând să încercați să răspundeți. În legătură cu prima întrebare, noi avem 11,5 hectare um, pe care le lucrăm, dar este un fel de uh, activitate um, suplimentară pe care o desfășurăm, avem și alte obligații profesionale. Noi trăim în structuri diferite. Dacă mă gândesc la uh, văile micuțe în care practicăm noi agricultura, uh, ca să rămână aceste spații uh, atractive pentru societate, locuri de recreere pentru uh, oameni. Eu, uh, trebuie ca omul să fie în centrul preocupărilor noastre și avem nevoie și de un sprijin financiar pentru ca uh, să putem să continuăm această muncă cu pasiune, cu bucurie și cu gândul la generațiile viitoare. Depindem de uh, sprijin uh, Uh, din partea statului și vă rog să vă gândiți și dumneavoastră la asta câți uh, oameni însuflețiți de idealism lucrează în uh, mediul rural și furnizează până la urmă hrana noastră zilnică. Dovolte mi, abych odpověděl teda na otázky, které jste tady položili. Voi încerca să răspund la întrebările pe care mi le-ați eh, pus. Am vorbit despre devalorizarea și deprecierea terenurilor. Nu am vorbit despre deprecierea, ci degradarea terenurilor în ceea ce privește natura. Pentru că fermele de familie au grijă mai mult de mediu, sunt mai accesibile Uh, și pot să aplice măsuri ecologice. Întreprinderea mea este relativ mare, însă când, uh, cum am prezentat lucrurile de la început, uh, sunt vicepreședinte al Asociației Agricultorilor Privați, care reunește mici întreprinderi agricole, fac parte, din care fac parte și întreprinderi mari. Avem și mici ferme între 30 și 50-60 de hectare. Asta ca explicație. Nu știu dacă întrebarea cealaltă pe care ați spus o era și pentru mine, v-ați prins, că m-am prins în legătură cu Ministerul Agricol, Agriculturii care nu susține întreprinderile agricole mici. În ceea ce privește plățile pe exploatare, Republica Cehă nu primește um, plăți pe exploatare, avem plăți pe hectar și avem aceeași plată pe hectar. Nu avem plăți pe exploatare. Dacă am 20 de hectare, primesc uh, echivalentul plății pentru 20 de hectare, 20 ori 5.000 de coroane și această plată este egală pentru toată lumea, este la fel, pe, același lucru pentru o uh, exploatare de 10.000 de hectare mm, și pentru cei care au 10 hectare. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat punctele de vedere la Parlament, pentru că este logic că nu toată lumea trebuie să primească plăți proporționale și chiar eu, după experiența mea din întreprinderea familială, sunt uh, oarecum jenat când uh, M-ați întrebat care ar fi dorința mea. Eu locuiesc la țară, familia mea locuiește la țară, voi continua să locuiesc acolo. Eu mi-aș dori ca Republica Cehă să introducă o susținere pentru micile întreprinderi agricole. De la 5 până la 60 de hectare acest lucru este posibil în Republica Cehă prin redistribuirea plăților. Este foarte clar că avem două posibilități. Fie introducem uh, plăți degresive uh, care să scadă progresiv pentru exploatațiile mari, să fie așadar Deci peste 1500 de hectare uh, să nu mai primească asisten- asistență, pentru că nu mai au nevoie de asistent uh, la asemenea dimensiuni. Vă mulțumesc. Într-adevăr, ați spus plăți pe hectar, indiferent de dimensiunea fermei. Domnul Adams. par to jautājumu, kam tā biogāze ražo, ko viņas ražo. În legătură cu ceea ce se face cu biogazul, biogazul este în scopul de a produce electricitate care este vândută statului. Ce mi-aș dori eu să facă politicienii pentru a ajuta pe fermieri? Întotdeauna vor exista diferențe de opinie. Noi, fermierii, dorim întotdeauna mai mult. Însă întotdeauna situația din fiecare stat membru diferă și nu există o abordare care să fie potrivită peste tot. Abordările trebuie să fie adaptate. Nu se pot aplica aceleași prevedere acel tuturor sectoarelor. Cred că ar trebui să avem reguli corecte și să uh, se țină cont de caracterul specific al fiecărui stat pentru ca abordarea să fie ajustată corespunzător. Asta însă presupune o, o cunoaștere profundă a situației locale. Vă mulțumesc. Am ajuns astfel la sfârșitul discuției de astăzi. Vă mulțumesc din nou pentru participare. A fost o concluzie foarte bună. Cred că dacă ar trebui să tragem o concluzie, am putea spune că o fermă de familie nu este în mod necesar una de dimensiuni mici, dar fermele diferă atât în Uniunea Europeană cât și la nivel mondial. este diferit în Europa și în Africa. O fermă mică era în trecut o fermă de 2 sau 5 hectare, acum o fermă mică este de 20 de hectare. De asemenea, șomajul ascuns este de asemenea o problemă. În ceea ce privește importanța micilor ferme pe timp de criză, Acestea au un rol în lupta împotriva sărăciei, uh, pentru că absorb surplusul de putere de muncă, însă fermele familiale au probleme cu profitabilitatea. Abordarea, într-adevăr, trebuie să difere în funcție de regiune și autoritățile regionale trebuie să facă mai mult pentru a susține ferme, fermele familiale și în special cele mici. Fermele mici însă au alte funcții de îndeplinit și trebuie să fie protejate prin măsuri regionale, nu doar prin PAC. Pentru prima dată, cred că reforma PAC a ținut cont de micile ferme, cu toate că poate nu este suficient. Aș putea să spun mult mai multe, însă uh, a venit vremea să încheiem. Mă adresez acum invitațiilor noștri. Vom reveni la subiectul fermelor familiale pentru că este un subiect extrem de important. Fermele mici sunt uh, foarte bune, însă deseori fermele de dimensiuni mai mari au un avantaj competitiv. Poate am putea învăța din uh, um, exemplul fermei din Austria. Putem însă să vedem că au loc schimbări și în noile state membre mulțumesc foarte mult tuturor. Am avut un schimb foarte bun de opinii, lucru care a fost lucruri care ar trebui să fie luate în considerare de noi colegi din următorul mandat. Următoarea noastră reuniune va fi în data de 7 aprilie, ultima noastră ședință din acest mandat. Va fi dificil, a fost dificil și azi dimineață. când am discutat despre actele delegate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim tuturor. Mai sunt observații suplimentare. Dacă nu, încheiem această ședință și sper că președintele nostru eh, se va însănătoși gravnic. Eh, aș întreba pe Martin de ce nu a intervenit. Uh, încheiem aici ședința. So, thank you. Thank you. Thank you.